Good evening, dear colleagues. Uh, we will start. Bună ziua, dragi colegi. Vom continua cu ședința noastră. Vom avea o dezbatere cu doamna comisar Jurova în primul rând am dorit să îi mulțumim doamnei comisar că a dat curs invitației noastre pentru a organiza această dezbatere în legătură cu teme importante pentru comisia noastră. Dacă sunteți de acord, vă propun următoarea modalitate de organizare a dezbaterii. În primul rând, doamna comisar va avea cuvântul, va avea în jur de 15 minute la dispoziție, după care vom trece la intervenții din partea coordonatorilor și a reprezentanților grupurilor politice, după care doamna Jurova va avea cuvântul pentru a răspunde și ulterior vom avea o altă rundă de intervenții pentru restul deputaților. Aș vrea să țineți cont de limita de timp pentru fiecare intervenție, pentru ca toată lumea să poată participa la dezbatere. Deci, pentru prima rundă de intervenții, vom avea 3 minute pe vorbitor pentru reprezentanții grupurilor politice, iar pentru următoarea rundă de intervenții, un minut cu oarecare flexibilitate dacă avem uh, timpul necesar la dispoziție. Mulțumesc încă o dată doamnei Jurova și dau cuvântul. Gentlemen. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnelor și domnilor. Mă bucur să am ocazia astăzi să <clears throat> discut cu dumneavoastră subiectul legalității de gen în Uniunea Europeană și prioritățile care trebuie tratate în acest domeniu. Permiteți-mi să încep cu o privire retrospectivă la participarea noastră reușită și coordonată <clears throat> la conferința ONU de anul acesta cu privire la statutul femeilor care s-a ținut la New York în luna martie. Mă gândesc în special la mesajul comun transmis de dumneavoastră, reprezentația acolo de doamna președintă și de unele membre, de miniștri din statele membre și de mine însă, în legătură cu importanța Convenției de la Istanbul și nevoia de a ne ocupa de chestiunea dificilă a violenței de gen care a fost remarcată și m-am mândrit de noi ca echipă europeană care ne-am unit forțele pentru un mesaj clar și important. Atenția pe care o acordă și unul e cu atât mai importantă cu cât egalitatea de gen e acum unul dintre obiectivele de dezvoltare durabilă. O să mă refer la raportul de anul acesta privind egalitatea de gen publicat în luna martie, care a confirmat că încă ne confruntăm cu multe provocări pentru a face egalitatea de gen cu adevărat o realitate. Deși rata de ocupare a femeilor în Europeană a atins un record al tuturor timpurilor în al treilea trimestru din 2015, în continuare este cu 10% mai mic decât rata de ocupare a bărbaților. În plus, discrepanțele de salarizare continuă să fie realitate ca și discrepanțele de pensie de 40%. Nici diferența de salarizare, nici de la pensii nu arată semne de restrângere. Deci mă bucur să relatez că rata de progres din statele membre în ce privește reprezentarea tot mai numeroasă femeilor în, în Consiliile de Administrație s-a intensificat în ultimii cinci ani. Rezultatele sunt în continuare mult prea timide. Mai puțin de un sfert dintre membrii Consiliului de Administrație sunt femei. Același lucru adevărat uh, pentru viața politică, paritatea nu va fi o realitate decât peste 30 de ani. Actele de violență împotriva <clears throat> femeilor sunt uh, îngrijorătoare. 33% dintre femei au avut uh, experiențe de violență sexuală sau violență în general de la vârsta de 13 ani încolo. Permiteți-mi să încep cu un pachetul de sprijin în ce privește echilibrul între viața profesională și cea de familie. Știți că am anunțat acest program și facem progrese. În prezent evaluăm răspunsurile primite la consultarea publică. Analiza noastră inițială arată că <clears throat> procentul copleșitori de organizație, 97,8% ca și persoane individuale care au participat sunt de acord cu descrierea provocărilor prezentate în documentul de context. 85% sunt de acord că lista de domenii de politică pe care să ne concentrăm este caracterizată de acuratețe. Aceste domenii sunt îngrijirea copilului, servicii de îngrijire îndelungată, <clears throat> concedii pentru bărbați și femei, scopul de a se ocupa de cineva din familie, aranjamente flexibile de ocupare pentru femei și bărbați, sisteme de beneficii fiscale cu stimulente pentru ambii parenți, părinți să lucreze. În a doua etapă a consultării partenerilor sociali, eh, care se va lansa în curând, iar doamna comisar Tyson și cu mine o să vă informăm mai în amănunt uh, <clears throat> ulterior. Dacă partenerii sociali decid să nu negocieze, Comisia are de gând să propună un pachet de măsuri legislative și non-legislative care să se ocupe de diversele aspecte. Trebuie să ne ocupăm de lacunele, de faptul că există doar șase state membre care au atins țintele de la Barcelona cu privire la facilități pentru îngrijirea copilului. Trebuie să ținem cont de motivele de bază pentru rate scăzute de ocupare a femeilor de asemenea, trebuie să vedem realitățile zilei de astăzi, mai ales avantajele epocii digitale pentru aranjamente flexibile de lucru și, în fine, trebuie să ținem cont de faptul că mai mulți bărbați ar dori să <clears throat> își asume mai multe responsabilități de îngrijire în familie, dar în continuare se confruntă cu obstacole care împiedică să facă asta. Salut angajamentul Parlamentului European și, în special, al Comisiilor pentru Femei și Ocuparea Forței de Muncă pentru echilibrul uh, între viața profesională și viața de familie, după cum se ilustrează recent printr-o audiere legată de crearea de condiții pe piața de muncă favorabile acestui echilibru între viață și muncă. Și vreau să vă încurajez să continuați să fiți parteneri important pentru noi în această fază importantă de pregătire. Permiteți-mi în acest context, mă refer de asemenea la viitoarele recomandări specifice pe țară în procesul semestrului european în care ne așteptăm ca lacunele legate de participarea femeilor pe piața forței de muncă să se reflecte. Intensific eforturile pentru a reduce discrepanțele de salarizare între genuri. Evaluăm în prezent recomandările de transparență a <clears throat> plății și impactul în statele membre ne vom gândi la etapele următoare în ce privește măsuri legale intensificate. Acțiunea de sensibilizare în domeniu, inclusiv finanțarea unor proiecte transnaționale continuă, ca și cooperarea cu organismele pentru egalitate care facilitează executarea principiului salarizării egale pentru muncă egală în statele membre. În agenda competențelor pe care o va prezenta Comisia vom examina căi de a ne ocupa de segregarea ocupațională ca fiind una dintre cauzele profunde pentru aceste discrepanțe de salarizare. Permiteți-mi acum <clears throat> să vă spun câteva cuvinte despre Convenția de la Istanbul, care, după cum știm cu toții, e menită să combată violența bazată pe gen, după cum s-a precizat cu ocazia anterioară, Comisia a propus luna trecută ca Uniunea Europeană să adere la Convenția de la Istanbul. Sunt convinsă că aderarea Uniunii Europene poate să schimbe lucrurile în bine în viața femeilor și fetelor, asigurând că Uniunea Europeană și statele membre întreprind măsuri pentru a combate și preveni această violență îngrozitoare și că noi eh, conlucrăm în acest sens. Permiteți-mi să subliniez faptul că Uniunea Europeană va adera împreună cu statele membre și nu în locul statelor membre aspecte substanțiale ale Convenției, cum ar fi cele legate de dreptul penal material, continuă să rămână la latitudinea statului membre. Aderarea Uniunii Europene la Convenție va veni cu beneficii suplimentare în ce privește coerența abordării în Uniunea Europeană. Vom avea politici mai eficiente, o mai bună utilizare a fondurilor, o culegere de date îmbunătățită și un glas credibil și mai puternic când discutăm cu partenerii internaționali. Decizia Consiliului cu privire la încheiere va avea nevoie de acordul motivat al Parlamentului European și sper ca și Comisia dumneavoastră să continue să joace un rol util în acest proces. Parlamentul European poate să transmită un mesaj clar statelor membre și cetățenilor din Uniunea Europeană și dincolo de granițele Uniunii Europene. <clears throat> Pentru a combate violența împotriva femeilor, utilizăm toate instrumentele pe care le avem la dispoziție, inclusiv legislația, culegerea de date, sprijinul financiar pentru inițiative naționale și de bază, campaniile de sensibilizare au un rol important, doar prin schimbarea atitudinilor și comportamentelor putem preveni violența împotriva femeilor înainte să se producă, dar de asemenea să asigurăm că violența este relatată autorităților de resort și că victimele primesc sprijinul adecvat uh, și cu atenția de care au nevoie. Intenționez să propun acțiuni eh, <clears throat> țintite de combatere a violenței împotriva femeilor în 2017. Ne gândim la natura și domeniul de aplicare la acestor activități pentru a atrage atenția asupra problemei și pentru a avea schimbări semnificative în întreaga Uniune Europeană. Vom continua să utilizăm toate instrumentele disponibile, înseamnă sensibilizare în legătură cu problema, sprijin pentru statele membre și eforturi la baza pentru a stabili drepturi minime, standarde privind sprijinul pentru victime, să facilităm schimbul de bune practici și așteptăm cu interes să cooperăm cu dumneavoastră în acest sens. O să aplicăm cu seriozitate legislația existentă, inclusiv directiva drepturilor victimelor, Ordinul de Protecție European, Directiva privind libertatea de circulație și cea privind traficul de persoane. Și intenționez să îmbunătățesc culegerea de date și informarea ca modalități indispensabile pentru eforturile viitoare. Mă bucur că am primit confirmarea din partea Eurostat că în acest an va începe să se ocupe de elaborarea anchetei privind violența bazată pe gen. Un alt domeniu cheie pentru munca noastră comună este îmbunătățirea echilibrului de gen în procesul decizional. Directiva propusă privind femeile în Consiliul de Administrație continuă să fie prioritate ca instrument cu caracter obligatoriu în Uniunea Europeană, esențial pentru a avea <clears throat> progrese solide, durabile la nivelul Uniunii. Până în prezent, Progresele majore s-au concentrat în statele membre care au adoptat sau s-au gândit la acțiuni legislative. Vedem că acolo unde se adoptă acțiuni, duc, acestea duc la rezultate. Majoritatea statelor membre sprijină proiectul de directivă și regret faptul că unele state membre încă n-au arătat voința politică de a întreprinde acțiuni decisive la nivel european. Salut decizia viitoarei președinții malteze să prioritizeze dosarul și Comisia va continua să ajute președințiile pentru a face ca acest lucru să devină realitate. Subliniez faptul că Parlamentul European joacă un rol important pentru a menține presiunea asupra actualelor și viitoarelor președinții și a statelor membre care încă mai ezită dacă să sprijine sau nu această inițiativă la nivel european, care, după cum știm cu toții, e atât de necesară. Permiteți-mi să refer și la subiectul migrații, la situația migrantelor. Comisia vrea să asigure perspectiva de gen în agenda europeană privind migrația prin Uniunile. E o chestiune complicată și include măsuri pe termen scurt, cum ar fi uh, organizarea hotspoturilor și a centrelor de primire, cât și pe măsuri pe termen delungat legat de integrare, ocupare, incluziune socială, educație. Știu că v-ați exprimat răspicat în legătură cu acest subiect și dumneavoastră și aștept să conlucrez cu dumneavoastră pentru a ne ocupa de această provocare deosebită a perioadei actuale. O să discut de asemenea în continuare cu miniștrii din statele membre care au exprimat un interes deosebit pentru a ne concentra pe acest subiect prezent. În fine, lucrăm de aproape cu Institutul European pentru Egalitatea de Gen. Institutul va continua să uh, ofere dovezi pentru politicile noastre. În acest an, de exemplu, acest Institut pentru Egalitatea de Gen va prezenta un raport privind sărăcia în rândul femeilor și, de asemenea, așteptăm noua ediție a Indexului Egalității de Gen din 2017, care va include pentru prima dată date privind uh, inegalitățile în diverse sectoare. Sunt comisă de asemenea că Institutul va contribui la acțiunea noastră de combatere a violenței împotriva femeilor prin noi studii sau activități de comunicare. Uh, vă mulțumesc pentru sprijinul constructiv de până acum în eforturile mele de a atinge rezultate și progrese concrete privind egalitatea de gen și sunt interesată să aud punctele dumneavoastră de vedere. Vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc. Muchas gracias, señora Jurova. Vă mulțumesc, doamna Jurova, pentru prezentarea dumneavoastră și acum începem cu intervențiile din partea grupurilor politice, din partea grupului PPE, doamna Legrip. Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc, doamna comisar, pentru prezentare și uh, vă mulțumesc pentru disponibilitatea constantă de a veni să vă exprimați în fața Comisiei de Femei a Parlamentului European. Am avut ocazia să constatăm de mult timp angajamentul dumneavoastră personal puternic în legătură cu aceste subiecte la care ținem foarte mult Printre subiectele abordate, aș reține unul. Și apoi aș vrea ca Ana Maria Corața Vilț, vicecoordonatoarea de la PP, să se exprime și ea, pentru că împreună cu mine să se refere la subiectele prioritare. Nu e o listă exhaustivă din partea grupului PP. Ați abordat uh, discrepanțele de salarizare și de pensie a spus pe bună dreptate că n-am prea văzut reducerea acestor discrepanțe. Toate acestea persistă, sunt diferențe care ne îngrijorează, îngrijorează le îngrijorează pe concetățeni, pe concetățeni, diferențele de salarizare și de pensii care devin un subiect major. Sunt diverse studii publicate și Consiliul European în concluziile din iunie 2015 subliniat importanța combaterii acestor fenomene și mai ales uh, a diferențelor de pensie între genuri. După părerea dumneavoastră, care e instrumentul cel mai util și cel mai eficace pe care l-am putea găsi ca să încercăm în fine să facem să se schimbă lucrurile ca statele membre să evolueze în direcția cea bună? E nevoie oare de o abordare uniformă sau sunt alte uh, instrumente poate mai subtile care să se dovedească mai pertinente? Care ar fi inițiativa următoare mm, pe care să o promovăm în săptămânile și lunile următoare? Și doar un cuvânt cu privire la directiva privind prezența femeilor în Consiliul de Administrație pentru a menține presiunea politică, mă numai printre cele și cei care fac tot ce le stă în putință ca statele membre care mai sunt recalcitrante să acceptă că trebuie să facem să avanseze acest dosar pe drumul cel bun. Și suntem hotărâte să parcurgem drumul împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumesc. Și acum doamna Het. Eh, mulțumesc. Grupul Socialiștilor și Democraților a dorit să-i mulțumesc, domnule comisar, pentru că ne-a dat ocazia să o ascultăm în această după amiază, să discutăm aceste subiecte aici, la Comisia de Femei, în ce privește obiectivele de la Barcelona, care sunt aici de mai mulți ani. Din păcate, vedem că foarte puține state membre au atins obiectivele respective. E foarte important pentru Comisie și Parlament să aibă inițiativa să facă concediul parental o posibilitate pentru toată lumea și îngrijirea copilului, pentru că așa se pot întoarce femeile la piața muncii. Dar dumneavoastră a spus că, de fapt, nu s-a avansat atât de mult la șansele egale, că mai rămân diverse obstacole. Din nou, și am spus asta și înainte, regret foarte mult că că strategia a fost atenuate, dulcorate din punct de vedere legal. Cred că am avea o putere mai mare în statele membre dacă vedem că putem depăși obstacolele. Grupul și de regret încă o dată faptul că nu dispunem de o strategie privind șansele egale care să fie în vigoare după cum am avut înainte. Din punct de vedere economic, toată lumea ar avea de câștigat uh, dacă am avea mai multe femei pe piața muncii și am avea oportunitățile. Întreaga Uniune Europeană ar avea de câștigat și cred că sunt multe motive pentru care trebuie să promovăm acest lucru. Femeile în Consiliul de Administrație, directiva respectivă, a spus că s-au întrebit mai mulți pași în acest sens, dar mă întreb cum stau lucrurile, cât de departe s-a avansat. În ce privește Convenția de la Istanbul, mă bucur foarte mult să aud că Comisia a avut această inițiativă pentru a se asigura că noi, ca Uniunea Europeană, ca instituții, implementăm uh, Convenția de la Istanbul. Ce poate să realizeze mult. E regretabil că nu avem drepturile legale incluse, pentru că știm că sunt state membre care nu au sancțiuni penale pentru violența în astfel de situații, dar mă bucur că s-a luat această decizie. Mulțumesc. Mulțumesc și acum în numele grupului ALDE, doamna Miner. Mulțumesc, doamna președintă. Doamna comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici și pentru schimbul de opinii pe toate aceste teme interesante pe care le-ați prezentat. Aș avea câteva întrebări despre care ați vorbit deja, dar aș vrea să intrăm în detalii pentru că ne aflăm astăzi, am fost împreună la New York și am avut o experiență foarte interesantă pentru Parlamentul European. Ne-am uh, întâlnit uh, prima oară la acest uh, nivel cu un rol predominant pentru Uniunea Europeană, care probabil că va crește pe viitor. Dacă vorbim despre concluziile Comisiei în legătură cu statutul femeilor și măsurile la nivelul Națiunilor Unite, și suntem obișnuiți uh, că la nivel european nu există neapărat măsuri concrete, vreau să vă întreb care este punctul dumneavoastră de părere, de vedere, ce poate face Uniunea Europeană pe viitor pentru egalitatea de gen. Pentru că am avut cu toții impresia că am avut o întâlnire foarte importantă, interesantă și vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră, care este rolul UE la nivel internațional. O a doua întrebare și la care ați făcut și dumneavoastră referință este vorba de femeile care solicită azil și vulnerabilitățile lor. Poate că s-a vorbit despre această temă și la comisie. Este o situație cu care ne confruntăm acum și care nu va dispărea în următoarele luni sau chiar ani de zile. Cred că trebuie să ne gândim la niște măsuri precaute încă din timp. Și ultima întrebare ar fi care sunt prioritățile Comisiei pentru a implementa agenda egalității de gen. Dacă puteți dezvolta un pic. În încheiere aș dori să vă mulțumesc uh, pentru uh, faptul că încercați să, să impuneți colegiului să se semneze Convenția de la Istanbul. Nu este doar o formalitate, este și un mesaj politic important și suntem conștienți de faptul că dumneavoastră personal luptați pentru acest lucru și este demn de salutat. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Mlinar, și acum din partea GUE, doamna Bjork. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă comisar. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit astăzi aici pentru a avea această dezbatere. Probabil că nu vă va surprinde faptul că GUE este de-a dreptul frustrat de faptul că nu se fac progrese în ceea ce privește oportunități egale și egalitate de gen. De altfel, este singurul domeniu în care există această stagnare și uh, situația uh, femeilor în această directivă este de neacceptat. Noi salutăm uh, Convenția de la Istanbul, dar știm foarte bine cu toții că nu este suficient pentru a lupta împotriva violenței față de femei. Avem nevoie de și mai multe instrumente pe lângă această convenție. Salutăm, pe de altă parte, propunerile pe care le-ați făcut pentru a lupta împotriva diferenței salariale. Considerăm că avem nevoie de uh, servicii de îngrijire a copiilor mai bune, de asemenea prevederi speciale pentru femei, pentru pensii și pentru a aduce din nou femeile pe piața muncii. Concediul parental, va trebui să vedem ce se întâmplă în acest uh, caz cu propunerea făcută și în ciuda faptului că discutăm despre propuneri care într-adevăr sunt importante, rămâne în continuare îndoiala noastră în legătură cu părerea Comisiei legată de oportunitățile egale, pentru că Consiliul și Parlamentul au cerut o strategie în acest domeniu pe care nu o avem încă. Și dacă nu dispunem de o strategie, lucrurile pot lua o turnură sau alta. Nu avem uh, ceva clar. Dacă am avea o strategie cu care toată lumea să fie de acord, atunci am putea avea un acord cu Consiliul, Parlamentul, Comisia și am ști pe ce drum ne aflăm. Însă fără o astfel de strategie nu putem merge mai departe pentru egalitatea de gen în Europa. Deci iată de ce această strategie este esențială ar trebui să se facă mult mai multe și în ceea ce privește luarea de decizii. Nu e vorba aici doar de acele 100 de femei care se află în consiliile de administrație, pentru că nu e vorba doar despre un număr atât de mic de femei, e vorba de mult mai mult și comisia ar trebui să ne fie un partener de plin în această luptă. Nu este ca să vă critic, doamna Jurova, ci uh, comisia în ansamblul său. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Bjork, și acum în numele verzilor, doamna Redke. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să mulțumesc și eu uh, pentru acest schimb de opinii constant. Vreau să vă mulțumesc pentru că veniți uh, în mod regulat aici la comisia noastră și am văzut uh, din ce ne-ați spus că avem aceleași îngrijorări în ceea ce privește egalitatea de gen în Uniunea Europeană. Așa că voi fi sinceră în legătură cu felul în care percep eu situația și aș, am vrea să vă dau și câteva exemple pentru a intra în detalii, să vedem ce putem face pentru a rezolva problemele existente. Există o minoritate care uh, reflectă această problemă, care uh, Uh, blochează tot felul de decizii și de progrese și care atacă și principii fundamentale pe care le avem de mult timp în UE. Trebuie de aceea să lucrăm alături de dumneavoastră pentru a avea o strategie mai bună pentru a lupta împotriva acestei minorități. Știți, în această dimineață am avut un schimb de opinii cu președinția olandeză și una dintre prioritățile despre care am vorbit a fost uh, cea referitoare la strategia pentru LGTBI. Și s-a vorbit și despre poziția Ungariei și știm de asemenea că această strategie este o prioritate și pentru dumneavoastră. Deci uh, suntem uniți pentru a face progrese la anumite teme, dar apar mici grupuri de interese, de exemplu la nivelul Consiliului, care nu permit sau nu ne permit să mergem mai departe. Prin urmare, cred că ar trebui să fim uh, mult mai perseverenți pentru a crea situația necesară, contextul necesar pentru a depăși astfel de blocaje. Și asta nu doar în legătură cu foaia de parcurs. Vorbim despre directiva orizontală, despre strategia pentru egalitate de gen, despre cum uh, putem rezolva problemele echilibrului între viața privată și profesională. Și de fiecare dată apar blocaje la nivelul statelor membre și cred că trebuie recunoscute cu sinceritate pentru că avem nevoie de eforturi comune pentru a schimba situația. Un al doilea comentariu. Ați auzit probabil că am adoptat un raport în legătură cu uh, împuternicirea femeilor în epoca digitală. Ați menționat această temă în introducerea dumneavoastră, dar cred că dumneavoastră, în calitate de responsabil pentru egalitatea de gen, puteți avea inițiative, cum ar fi, de exemplu, um, inițiative în domeniul um, pieței de muncă digitale, procesul de digitalizare în UE. Toate acestea sunt cruciale și aș vrea să vă întreb ce aveți de gând să faceți, pentru că vom vota acest raport la mini-plenara de săptămâna viitoare. Și acesta ar putea fi un instrument, o inițiativă foarte utilă pentru a participa la această dezbatere, pentru a avea o agendă digitală care să țină cont de toate categoriile de persoane și care să pună egalitatea de gen pe locul întâi. Mulțumesc! Iată, am încheiat prima rundă de intervenții din partea grupurilor politice, așa că am să dau cuvântul doamnei Jurova pentru a răspunde la întrebări. Mulțumesc, doamna președintă. Am să trec în revistă toate întrebările În primul rând, pentru domnule Grip, decalajul în domeniul uh, pensiilor și al salariilor. Sunt absolut de acord, dar văd că doamna Legrip a părăsit sala. Vroiam să mă uit la dânsa pentru a-i răspunde. Trebuie să fiu foarte sinceră cu dumneavoastră pe această temă. Nu am încredere că vom putea obține rezultate prea bune în urma exercițiului de transparență. Noi am colectat date, iar termenul era sfârșitul anului trecut. La momentul acesta prelucrăm datele, dar nu cred că putem rezolva această problemă doar printr-o mai mare transparență. Doar cerându-le sau presionând angajatorii să informeze mai bine în legătură cu politicile de uh, plată a angajaților lor. Cred că aceasta poate să-i facă să se gândească mai mult la situație, dar nu va schimba prea mult situația. Și atunci se pune întrebarea ce putem face. Există trei surse ale acestui decalaj. În primul rând, o discriminare deschisă Bărbatul, în mod normal, primește mai mulți bani decât o femeie pentru același tip de slujbă. Avem uh, directiva antidiscriminare și directiva pentru egalitate de tratament, care nu are sancțiuni și nu toate statele membre au instrumentele necesare pentru a impune sancțiunile necesare atunci când bărbații, fără să aibă un temei justificat, primesc mai mulți bani. Deci ne gândim la posibilitatea de a redeschide această directivă pentru a permite statelor membre să dispună de instrumente adecvate, astfel încât angajatorii să utilizeze această posibilitate de sancționare. Din cifrele pe care le deținem, doar în jur de 8% din acest decalaj de plată este datorat acestei discriminări. Există și problema muncilor segregate, cum ar fi, de exemplu, asistentele medicale, profesorii și așa mai departe, care explică o bună parte din acest decalaj și aici nu avem un instrument eficient din partea UE pentru a face presiune asupra statelor membre în vederea unor schimbări. Însă la Consiliul din iunie vom dezbate această problemă pentru că va trebui să ne confruntăm cu această chestiune și cu uh, decalajul în ceea ce privește pensiile și eventuale schimbări în ceea ce privește sistemul de asigurări sociale, de impozitare, în care nu putem interveni. Toate aceste instrumente sunt în mâinile statelor membre. Trebuie să fim foarte atenți atunci când lucrăm la noul pachet uh, pentru un echilibru între viața privată și profesională. Pentru că am putea cădea într-o capcană aici, permițând uh, mai multe locuri de muncă de tip part-time, aceasta ar putea duce la o, o uh, proliferare a Uh, muncilor prost plătite, ceea ce nu ne dorim. Noi dorim să oferim femeilor posibilitatea de a avea copii și de a munci, de a utiliza instrumente flexibile pentru a putea face bani care să uh, ne ajute și pe noi pentru a elimina aceste decalaje. Deci dacă aveți idei, dacă aveți sugestii pentru a elimina uh, aceste, uh, această problemă a segregării, cred că ar fi foarte util. Pentru că la reintroducerea cotelor pentru bărbați nu prea aș fi de acord. Deci acest decalaj de plată duce și la o lipsă de încredere a femeilor în ele însele și de asemenea există problema uh, educației care nu are o ofertă prea mare. Există uh, domenii de educație care sunt uh, cerute pe piață și care nu sunt bine plătite. Și această problemă o vom rezolva și în noua agenda europeană a competențelor profesionale, urmărind acest aspect pe piața muncii și în domeniul educației. Puteți să vă uitați la aceste aspecte pentru că eu încerc să ținem cont de egalitatea de gen în toate aceste politici noi esențiale. Trebuie să promovăm și să susținem tinerile fete și femei pentru a face studii la școli bune, pentru a pregăti uh, viitorii șefi și manageri pentru uh, companiile care utilizează tehnologii înalte și de fiecare dată când vorbesc cu reprezentanții mediului de afaceri, încerc să promovez această idee a femeilor în poziții de decizie și ei îmi spun de fiecare dată că femeile nu sunt pregătite, că nu merg la școlile potrivite pentru a ajunge acolo. Dar și aceasta cred că este un stereotip companiile din domeniul tehnologiilor. Mi se spune că nu sunt femei care să devină ingineri, dar, pe de altă parte, avem uh, foarte multe femei expert uh, din domeniul marketingului sau a afacerilor legale și aici, uh, practic, ne oprim cu dezbaterea pentru că era vorba și în aceste cazuri de stereotipuri care intrau în joc. Acum, referitor la obiectivele de la Barcelona. Această a lipsei de servicii pentru îngrijirea uh, copiilor se reflectă foarte mult în consultarea pe care o am organizat-o pentru a vedea ce se întâmplă cu echilibrul între viața privată și cea profesională. Toată lumea înțelege foarte bine nevoia femeilor și a părinților în general de a dispune de astfel de servicii de îngrijire pentru copiilor pentru a putea merge la lucru. Și cu toate acestea există o lipsă flagrantă a acestor servicii în multe state membre. Eu am încurajat uh, miniștrii competenți să analizeze posibilitatea de a utiliza fondurile europene, în special, europene, în special Fondul Social European și Fondul uh, de Dezvoltare Regionale, care ar putea fi utilizat în mod mixt de exemplu, pentru a schimba prioritățile pentru statul membru respectiv. Anul acesta este un an de revizuire a programelor operaționale și acele state membre care identifică noi priorități ar putea propune astfel de schimbări. Este un proces în curs, nu știu câte state membre vor profita de această ocazie, dar într-o bună măsură este vorba aici de bani dar, bineînțeles, e vorba și de stereotipuri. Se spune că femeile pur și simplu nu vor să meargă la muncă, ci uh, că vor să stea mai mult uh, cu copiii acasă, că n-ar vrea să-i trimită la grădinițe înainte de vârsta de 3 ani. Există însă un alt element uh, important pentru integrare, în special pentru populația romă, pentru că multe state membre există legislație la ora actuală în care se arată că uh, începând cu vârsta de 4-5 ani, uh, acești copii ar trebui să intre în sistemul de grădinițe pentru a fi pregătiți pentru sistemul școlar, dar aceasta este o cu totul altă poveste. Acum, inițiativa Women on Boards. Care este situația? Unii dintre dumneavoastră ați spus că vă bucură faptul că mă aflu aici atât de des. Ah, mă bucur să mă aflu aici, dar pe de altă parte vreau să vă aduc și noutăți și în această privință nu prea pot să vă dau multe noutăți. Situația este aceeași ca și anul trecut. Avem nevoie de două state membre mici și unul mare pentru a depăși minoritatea uh, de blocaj de la Consiliu. Deci suntem în negocieri cu Germania, Regatul Țărilor de Jos, Danemarca și Ungaria, de asemenea. Am uitat pe cineva? Da, țările de jos am menționat deja. Sperăm să schimbăm situația sub președinția malteză la anul. Însă, între timp, vă promit că vom lucra direct cu companiile implicate. Eu mențin legătura în mod constant cu astfel de companii și încerc să le explic că pentru ei e mai bine să o facă în mod voluntar decât să fie obligatoriu prin legislație și majoritatea înțeleg că această diversitate la bord este utilă și uh, mulți au strategii de resurse umane, umane în, aceste, în acest sens pentru a avea mai multe femei. Cred că fără o legislație adecvată putem face uh, oarecare progrese, dar dacă reușim să adoptăm și legislație, vom face progrese mult mai rapid. Acum, Convenția de la Istanbul. Doream să adoptăm această chestiune și la nivelul statelor membre nu cred că avem probleme. Mai avem trei state membre, cred, care nu au ratificat încă convenția sau care n-au semnat. Avem 15 care au semnat deja convenția și facem presiuni în continuare. Trebuie să ne dăm seama de faptul că această convenție implică niște măsuri foarte concrete pe care le pot lua doar Uh, statele membre, pentru că Uniunea Europeană nu are competențe în acest domeniu. Deci trebuie să acționăm la ambele niveluri, e nevoie de un acord și fiecare parte trebuie să-și îndeplinească sarcinile. Convenția de la Istanbul reprezintă un pas înainte pentru a lupta împotriva violenței față de femei și este un text legislativ uh, foarte util și aceasta mă aduce la problema violenței, la care m-aș și opri un pic, pentru că vroiam să vă rog să îmi furnizați idei pentru anul 2017, pe care am dorit să-l declarăm anul luptei împotriva violenței față de femei. Dorim să avem și rezultate. Va fi vorba aici, uh, pe de o parte, de o campanie la nivel general pe platforme europene. Nu va exista neapărat o campanie pan-europeană, pentru că eu sunt absolut convinsă că problema violenței împotriva femeilor Da, era alarma de la ceasul meu. Spuneam că statele membre au varietăți uh, diferite de astfel de forme de violență. De exemplu, problema violenței domestice. În Germania, violența în locurile publice Există state membre unde există probleme multiple pentru că violența se manifestă în special la nivelul minorităților etnice. Deci avem nevoie de campanii țintite care să țină cont de aceste specificități și de problemele reale din fiecare stat membru. Iată de ce m-am bucurat atunci când am auzit de la ministri la New York, pentru că m-am întâlnit cu ministrul de Mester care este responsabil uh, cu egalitatea de gen și ministrii au declarat că sunt de acord să ni se alăture în acest, această campanie pentru anul 2017. Săptămâna viitoare le voi uh, adresa chiar o scrisoare pentru că vom trimite și idei concrete în legătură cu planurile noastre pentru anul 2017 și există și un motiv practic pentru aceasta. Avem nevoie de aspectele bugetare pentru 2017 care să fie clarificate. Deci, uh, vedeți că dacă se include deja la nivel bugetar, înseamnă că suntem serioși. E vorba de acțiuni comune, probabil și cofinanțare a campaniilor făcute în statele membre și vom avea un moment important la nivelul Comisiei Nu cred că dacă nu avem o strategie înseamnă să nu implicăm întreaga comisie. Eu am avut reacții și comentarii foarte pozitive din partea colegilor Navracici, Andriu Caitis, în ceea ce privește sănătatea, educația, securitatea. Am uh, vorbit cu diversi colegi uh, comisari și le-am cerut să îmi ofere idei, sugestii pentru a implica și pe dânsii în această campanie. Vom uh, finanța NGO-urile, diverse organizații, uh, de asemenea vom pregăti experți și aș vrea să aud și din partea dumneavoastră dacă sunteți de acord cu această abordare. Cred că trebuie să uh, ne ocupăm și de forțele de implementare a legii, forțele de poliție, de exemplu, care asigură securitatea, pentru că aceasta este principala problemă. Femeile de multe ori nu raportează cazurile de violență pentru că n-au încredere că cineva le-ar putea ajuta. Deci uh, trebuie să rezolvăm problema, e adevărat, uh, și pentru bărbați uh, și băieți, însă avem nevoie de un mix de politici pentru a putea ținti toate categoriile afectate. Vă spuneam, deci, în domeniul violenței aștept uh, și propunerile dumneavoastră. Acum, doamna Björk. Femeile în consiliile de administrație nu mai e nimic de adăugat aici. Domn... Întrebarea... Doamna Linar a întrebat, a adresat o întrebare privind rolul UE în contexte internaționale, o întrebare deloc ușoară. Uh, ne-am concentrat uh, la New York și asupra chestiunilor europene, cum ar fi migrația și integrarea femeilor uh, migrante, dar în ceea ce privește acțiunile externe, am adoptat uh, planul de acțiune pe gen în relațiile externe cu obiective concrete și indicatori concreți, iar acest domeniu se concentrează mai ales asupra integrității și demnității femeilor și ne aduce înapoi la discuția privind efortul de combatere a violenței împotriva femeilor în lumea întreagă și uh, oferirea de drepturi economice femeilor și fetelor, precum și învățământul pentru femei și fete. Doamna Mogherini este foarte preocupată de chestiunile de gen și dorește să îmbunătățească politicile, prin politici inteligente, mai ales în Africa și să îmbunătățească situația, mai ales în Africa și în zone unde Uh, femeile suferă de pe urma violenței, cât și a sărăciei. Acesta este contextul internațional. La New York ne-am uh, confruntat și cu o situație uh, despre care a vorbit doamna Reinke, și anume că am avut discuții foarte dure cu colegii din Polonia și Ungaria și nu e deloc un secret acest lucru în ceea ce privește modul uh, în, în ceea ce privește drepturile de reproducere și sănătatea femeilor. Și am fost uh, surprinsă să descoper că um, suntem la pole opuși. Suntem foarte distanțați în ceea ce privește părerile. Iar uh, colegii și-au din aceste două țări uh, și-au manifestat abordarea în ceea ce este propunerea noastră cu privire la drepturile de proprietate și parteneriatele înregistrate chestiuni care se regăsesc în portofoliul meu și care țin și de comisia jurii. Dar trebuie să facem față acestei situații. Lucrurile sunt cum sunt. Noi avem acum priorități diferite și am luat-o în direcții diferite. Avem vederi diferite, trebuie să vedem uh, cum sunt abordate aceste chestiuni la nivelul guvernelor respective și cred că acesta este un subiect care va, fi, care va face care va face obiectul unui dialog permanent și trebuie să discutăm, să vedem cât de departe putem merge, să ajungem la o înțelegere comună și să vedem ce, ce poate obține fiecare parte. Discuțiile nu vor fi deloc ușoare și în ceea ce privește planul de acțiune pentru LGBTI și strategia pentru gen la următorul Consiliu, fiindcă acesta este momentul când uh, se manifestă aceste păreri uh, divergente. În ceea ce privește migrația. Încercăm să analizăm această, acest subiect din două unghiuri. Este nevoie să soluționăm situația urgentă în centrele pentru refugiați și în locurile unde avem o concentrare foarte mare de femei, un număr foarte mare de femei, discut uh, permanent cu colegul Avramopoulos care se ocupă de, de asigurarea unor uh, condiții uh, umanitare și regulile care trebuie aplicate în ceea ce privește politicile de migrație și de azil. Am încercat să să captez interesul uh, în ceea ce privește agenda de securitate și de migrație pentru securitatea și condiții bune pentru femei, lucruri care se oglindesc în acest document, dar una e să avem un document uh, european și nesubminarea acestuia și alta este ca statele membre care trebuie să aibă grijă de migranții să și aplice acest document cum trebuie. Aceasta este și acesta este și subiectul monitorizării. Știu că um, colegii mei de la Afaceri internet fac acest lucru, analizăm situația serviciilor medicale, vedem dacă sunt, uh, dacă există și acolo unde sunt necesare măsuri pentru a se asigura siguranță și securitate de bază pentru a face față riscului de trafic de forță, de, de ființe umane, prostituție, sclavie, căsătorii forțate și așa mai departe, aceste măsuri sunt luate. Toate aceste, toate aceste fenomene grave pot apărea în locurile unde trăiesc la un loc foarte mulți migranți. Aceasta este una dintre problemele grave ale acestui an. Nu știm cu ce probleme ne vom confrunta pe viitor, dat fiindcă vremurile sunt de restriște, dar am văzut că anul trecut am avut 80% dintre migranți, 80% dintre migranți erau tineri anul acesta, majoritatea migranților sunt femei și copii și mai se pune mai ales problema minorilor neînsoțiți în Suedia, Germania. Este vorba despre copii care cad pe mâna unor uh, bande de traficanți și, și suferă abuzuri și violență. Trebuie să folosim deci toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a asigura siguranță și securitate. Acest lucru va ajunge și la Consiliul pentru Justiție și Afaceri Interne în discuție. Apoi, o altă întrebare se pune ce facem odată ce femeile migrante au ajuns în Europa. Ce facem a doua zi, să zicem. Am discutat cu miniștri și am, am ajuns la concluzia că trebuie să existe programe bine țintite pentru femei, pentru a le oferi cursuri de limbă, uh, locuri de muncă și pentru a crea condițiile necesare de îngrijire a copiilor. Acest lucru este valabil și pentru agenda digitală, fiindcă există posibilitatea de a oferi femeilor noi canale de integrare prin, prin, sfera, prin uh, mediul digital. Foarte deschis și foarte și foarte accesibil. Asta în ceea ce privește migrația. Apreciez uh, recomandarea doamnei Hannibal și raportul său, fiindcă, fiindcă trebuie să facem toate aceste lucruri, nu numai Uniunea Europeană și Comisia, dar și, mai ales, în primul rând, statele membre. Femeile migrante și integrarea acestora sunt subiecte care se regăsesc și în uh, agenda pentru calificări, despre care am vorbit deja. Yeah, the, yeah, the report on empowering Raportul privind uh, darea de drepturi femeilor în epoca digitală, acesta se regăsește în agenda privind calificările și, și este vorba tot de un fel de exercițiu de introducere a dimensiunii de gen în uh, rândul pol- diverselor politici. Apor. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Jorova, pentru această prezentare detaliată și pentru răspunsuri în detaliu la întrebările pe care le-am prezentat aici. Adevărat că deseori nu primim răspunsurile pe care ni le-am dorit. Există o percepție generalizată că Anumite teme le tot târâm după noi de la începutul mandatului și, din păcate, nu dau rezultate, uneori din cauza blocajelor la Consiliu, alteori din cauza unor decizii care nu se iau niciodată și, oricum, toate acestea afectează politicile care ar trebui să se implementeze în domeniul legalității de gen. Însă asta nu înseamnă să nu ne încăpățânăm în continuare și să insistăm pentru a duce mai departe aceste inițiative, atât din punct de vedere legislativ, dar și din alte puncte de vedere care sunt fundamentale pentru noi. Trecem acum la a doua rundă de întrebări pentru a da cuvântul deputatelor și deputaților din sală. Vă reamintesc că intervențiile vor fi limitate la un minut și v-aș ruga să interveniți rapid pentru a putea da posibilitatea tuturor colegilor să intervină. Doamna Corața Bild. Mulțumesc, mulțumesc, doamna comisar, pentru angajamentul dumneavoastră privind drepturile femeilor și egalitatea între sexe. Dumneavoastră ați răspuns multor îngrijorări pe care aș vrea să le ridic într-un mod extrem de amănunțit uh, și um, Vă mulțumesc pentru accentul pus asupra combaterea violenței împotriva femeilor și altor tipuri de violență. Și ați vorbit deja despre Convenția de la Istanbul. Vreau să vă spun că salut din tot sufletul accentul pus asupra ratificării acestei convenții din partea Uniunii Europene. Procesul va fi lung, din păcate, iar între timp, fiindcă, bineînțeles, aceasta va aduce o structură și o abordare mai eficientă, în ceea ce privește combaterea violenței, dar între timp care sunt acțiunile concrete care se iau pentru a încuraja statele membre care nu au ratificat încă această convenție și uh, statele membre care au ratificat convenția să o pună în aplicare. Apoi, eh, dimineața aceasta am avut un vot privind raportul eh, de punere în aplicare a directivei privind traficul de persoane, dar uh, traficul, uh, dar nu avem încă un raport de la comisie și vreau să vă întreb uh, cum, ce progres s-a înregistrat, fiindcă trebuie să știm ce fac statele membre în acest domeniu, dar fiindcă traficul um, afectează din ce în ce mai mult femeile și fetele, iar cifrele sunt uluitoare, sunt îngrozitoare, din păcate, și acum în contextul crizei migrațiilor, migrații. Apoi, în ceea ce privește uh, World Monetary Summit, World Manager Summit, de la, mă bucur că ați folosit uh, fraza uh, um, World Team Europe pentru uh, summitul de la New York, dar vreau să vă întreb ce faceți cu, la comisie pentru a avea o poziție clară la summitul uman, umanitar în ceea ce privește fetele și femeile, în ceea ce privește genit, muitelea genitală, abuzul, violul și așa mai departe. Uh, și uh, precum și pro- protejarea drepturilor reproductive și uh, sănătatea femeilor, fe- fetelor în cadrul acțiunilor umanitare. În cadrul summitului de la Istanbul uh, sperăm să existe atunci o, să, să ne exprimăm atunci într-un singur glas din partea unor instituțiilor europene. Eu m-aș bucura foarte mult să particip uh, Uh, să reprezint comisia noastră la acest eveniment. Și ultima chestiune, ultima întrebare pe care aș dori să vă adresez, dar fiindcă vorbim despre aderare, e, e în pregătire cumva aderarea uh, Uniunii Europene la Convenția 1 privind drepturile copiilor? Vă mulțumesc. Așa cum a spus Uh, și, și, cum am spus mai devreme, uh, vorbesc și în numele PPE-ului, fiindcă Constanț Levit mi-a uh, lăsat o parte din timpul său. Doamna Noic are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să exprim și eu, uh, mă adau, să mă alătur și eu laudelor exprimate până acum și să vă spun în egală măsură că nu mai am răbdare Cred că mișcarea feministă a fost întotdeauna nerăbdătoare. Așteptăm egalitatea de atât de mult timp și nu mai am răbdare. Îmi pierd răbdarea când aud cât de puțin progres s-a înregistrat. Și am o, o întrebare anume. Vreau să-mi dați răspuns foarte clar, un răspuns foarte clar. Doamnă comisar, ce opțiuni există? Ce putem face pentru a pune capăt segregării uh, din câmpul muncii? în ceea ce privește locurile de muncă pentru femei. Când vom pune capăt acestei uh, segregări? Dacă locurile de muncă pentru femei ar fi la fel, fel de bine plătite ca cele pentru bărbați, ar, ar sta la coadă bărbații ca să uh, capete aceste locuri de muncă. Femeile trebuie să fie plătite așa cum merită. Ați spus, în declarația, ați spus în declarația dumneavoastră că statele membre luau măsuri juridice uneori, dar vreau să vă întreb dacă au fost încununate cu succes acestea. Pentru că acest lucru arată că nu se înregistrează progres dacă, dacă rugăm frumos pe toată lumea, dacă rugăm frumos, haideți, uh, vă rog frumos, nu trebuie să acționăm pe căi legale, fiindcă numai așa se înregistrează progres. Ce, face, ce faceți dumneavoastră? Ce face comisia? Ce face dumneavoastră anume ca comisar? Pentru a vă asigura că statele membre uh, înregistrează progres pentru a nu mai, considera, nu mai confrunta cu o situație în care rugăm frumos pe toată lumea, ci să iau acțiuni juridice pentru a garanta că există egalitate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Sebastian are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna Iurova. Apreciem foarte mult ocazia de a discuta cu dumneavoastră aceste chestiuni. Eu uh, sunt membru și a altor comisii și și să știți că unii comisari am și uitat cum arată, dar nu dumneavoastră. Am două întrebări concrete. În primul rând, <laughs> nu o să, mă, nu o să vă spun la ce alte comisii mai sunt membru. În ceea ce privește Convenția de la Istanbul, dumneavoastră ați spus că Uniunea Europeană este gata să adopte Convenția de la, de la Istanbul, dar mă tem că la același lucru ne-ați spus și la ultima noastră reuniune de la Strasburg. Era atunci uh, atunci era iarna, acum a venit primăvara, timpul trece și vreau să știu dacă dumneavoastră ne puteți da o dată clară pentru adoptarea Convenției de la Istanbul. Bineînțeles, știm foarte bine că, că statele membre sunt singurele care pot uh, aplica aceste măsuri concrete în ceea ce privește combaterea violenței pe bază de gen, dar uh, voința politică uh, și măsurile politice sunt uh, foarte puternice, mai ales dacă putem convinge aceste state membre care nu au ratificat încă această convenție. Apoi, uh, în ceea ce privește violența pe bază de gen, noastră a spus că Comisia Europeană sprijine eforturile făcute de unele state membre pentru a combate acest flagel. Dar noi știm, și nu e doar părerea noastră, să putem citi în rapoartele Institutului European pentru Egalitatea între Sexe și Agenția Europeană pentru Drepturile Omului, în unele state membre aceste eforturi drepturi sunt mult prea reduse și trebuie să ne să, să recunoaștem avem o problemă gravă. Nu există un cadru juridic comun și știți foarte bine că în unele țări există niște metode juridice pentru a ascunde violența, um, categorii juridice cum ar fi crime pasionale și așa mai departe. Pentru unul dintre noi ar fi un, foarte important să existe directiva europeană împotriva violenței pe motive de gen. Ce părere aveți dumneavoastră? Și vreau să, vreau să vă spun un lucru. Bineînțeles, comisia dumneavoastră vă susține dumneavoastră și puteți conta pe noi pentru a, a apăra astfel de inițiative în, în Comisia Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Sebastia. Doamna Sodrova are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc, doamne comisar, pentru abordarea sa extrem de practică în ceea ce privește acest subiect. Domnia sa a spus în nenumărate rânduri că legislația nu este suficientă. Avem nevoie de punerea în aplicare a tuturor măsurilor pe care le discutăm noi aici. Dragi colegi, Știm cu toții că discriminarea din motive de, pe motive de gen este interzisă. Și totuși există uh, discrepanțe salariale și discrepanțe de pens, la nivelul pensiilor între bărbați și femei. Acesta există. Există și discrepanțe la nivelul, ven, la nivelul veniturilor, nu numai la nivelul salariilor. Este interzisă această discriminare și totuși există există surse eh, nelegislative. Este vorba de punerea în practică a legislației. Deci, până la urmă, statele membre sunt cele care pot face ceva pentru a schimba lucrurile. Aș dori să vă întreb, doamnă comisar, să vă rog să țineți cont de posibilitatea de a avea în vedere cercetare care s-a făcut în ceea ce privește situația femeilor care uh, își îngrijesc copii și femeile care nu au îngrijire copii. Uh, cred că există o oarecare diferență și cred că am putea să dovedim că uh, mamele femeile care au copii sunt discriminate la nivelul venitului. Și dacă putem dovedi că există această diferență, atunci am putea să oferim niște soluții. Am putea să să oferim plată și pentru această muncă pe care o reprezintă grijirea copilului. Dacă, dacă o femeie uh, stă acasă să îngrijească, să-și îngrijească um, copilul, uh, la care un copil 2-3, după aceea situația sa salarială este diferită față de uh, alte cazuri și acest lucru trebuie remediat. Apreciez propunerea pe care ați făcut-o în documentul de lucru și anume faptul că 40% din fe, dintre femei, femeile din uh, funcțiile, e vorba despre 40% din Uh, femeile din funcții de înalte de administrație. Dar vreau să întreb dacă s-au luat măsuri concrete și dacă aceste măsuri concrete sunt cele mai bune, uh, cea mai bună posibilitate de a obține rezultate concrete. Mulțumesc, doamna Dăncilă are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Uh, ne bucură prezența dumneavoastră în mijlocul nostru și în același timp ne bucură abordarea avută pentru că subiectele abordate de dumneavoastră sunt cele care creează îngrijorări nu numai în rândul comisiei noastre, dar sunt și pliate pe realitățile existente în fiecare stat membru. Ați spus că anul 2017 este anul luptei contra violenței împotriva femeilor. Parlamentul European a solicitat de mai multe ori în rezoluțiile sale crearea Observatorului European privind violența de gen în cadrul Institutului European pentru Egalitate de Gen. Bineînțeles că acest lucru presupune alocarea de resurse financiare și umane suplimentare pentru ca institutul să poată îndeplini acest rol. Care este opinia dumneavoastră legată de acest lucru? Mulțumesc foarte mult! Și uh, acum, în final acestei runde de intervenții, dau cuvântul uh, doamnei Rodriguez. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă comisar, și mulțumesc foarte mult pentru eforturile făcute pentru ratificarea Convenției de la Istanbul. Am și eu niște întrebări directe. S-a vorbit despre migrația și siguranța femeilor și despre LGBTI. Vreau să vă întreb ce măsuri uh, a luat Comisia pentru a, um, uh, în ceea ce privește țările care nu respectă acest regulament, în ceea ce privește LGBTI. Și o altă chestiune la care a făcut referire și colega de APP este vorba despre uh, cum stăm cu combaterea mutilării genitale. Am, discu- am avut o dezbatere acum ceva timp și se pare că datele nu erau foarte clare pentru comisie și că nu există o manieră de a controla aceste date. Și încă o, o întrebare personală, dacă îmi permiteți, care până la urmă este, vorba, este o poziție politică. Dacă, aș vrea să știu dacă dumneavoastră puteți să vă pronunțați în ceea ce privește cazul Air France, care își obligă uh, funcționarele uh, să poarte vălul uh, pe zborurile către Iran. Iar uh, aceste femei, dacă refuză să poarte uh, vălul musulman, uh, sunt victime ale discriminării uh, în cadrul acestei companii. Ce părere aveți dumneavoastră? Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Uh, puteți uh, să răspundeți acum uh, um, acestor întrebări. Uh, mai întâi, uh, doamna Corața Bilt uh, a vorbit despre Convenția de la Istanbul și uh, ne-a întrebat cum încurajăm noi statele membre. E bine, noi ne împingem de la spate. Numai, numai asta putem să facem. Ce să facem altceva, fiindcă noi ne folosim de orice prilej pentru a face acest lucru. Pentru mine, aderarea Uniunii Europene la Convenția de la Istanbul nu va însemna că se și aplică această convenție. Iar din punct ce privește uh, justiția penală, uh, dacă nu există, dacă aceste delicte penale nu se oglindesc cum trebuie în legislație, și nu vor fi niciodată descurajați uh, de la asemenea fapte. Acest lucru, deci, trebuie să fie obținut, însă nu există un um, instrument specific pentru ratificare, dar la ora actuală nu cred că există vreo piedică mare la nivelul statelor membre, dar vreau să fac un comentariu de ordin general în ceea ce privește uh, unele observații, în ceea ce privește cazurile în care cereți legislație, dar bineînțeles, legislația este instrumentul ideal în momentul în care dorim să uh, împinge pe cineva de la spate sau în momentul în care dorim să descurajăm pe cineva prin intermediul unui instrument juridic, bineînțeles, de la aceste fapte. Dar uh, vă rog să mă credeți și știți dumneavoastră foarte bine, uh, chestiunea de gen prezintă un uh, subiect aparte, un domeniu aparte care, unde se merge mână în, unde sunt importante tradițiile și stereotipurile, toate acestea merg mână în mână și acestea nu pot fi schimbate pur și simplu printr-o lege. Și încă o chestiune de ordin pragmatic, de care mi-am dat seama după ce am fost uh, aici alături de dumneavoastră acum un an și jumătate, momentul în care se apare terminologia, uh, uh, cuvântul gen sau de gen în lege, atunci nu mai funcționează. Nu prea funcționează în uh, cercurile noastre și nu funcționează nici în unele state membre. În multe state membre, ca să vă spun lucrurile pe șleau. Deci, Iată de ce, în ceea ce privește echilibrul între viața privată și carieră, în momentul în care vorbesc la conferințe și așa mai departe, am uh, încercat să vorbesc mai degrabă despre impactul economic pozitiv pe care îl vom obține dacă vom uh, înlătura barierele în uh, calea echilibrării vieții de familie și vieții profesionale a femeilor. Aceasta este o problemă cu legislația și a doua problemă o reprezintă legislație care creează, uh, care aduce cu sine consecințe bugetare. În momentul în care se întâmplă acest lucru, bineînțeles, avem o problemă. Asta, este, asta se întâmplă cu directiva antidiscriminare pe care, pentru care facem eforturi, avem nevoie de unanimitate la Consiliu și în continuare trebuie să mai convingem niște state membre, iar argumentele care se aduc sunt, printre altele, nu avem bani, nu avem bani pentru a pune în aplicare această directivă. Deci, acestea sunt probleme generale în ceea ce privește legislația. Acum, în ceea ce privește traficul, Comisia monitorizează transpunerea directivei în ceea ce privește combaterea și prevenirea traficului de persoane, și protejarea victimelor, statele membre au trebuit să transpună directiva până în luna aprilie 2013, iar până acum 26 de state membre au înștiințat în mod oficial Comisia că au transpus pe deplin directiva la nivel național și am primit informații că în Germania s-a ajuns la un acord politic și ne așteptăm ca în curând să primim uh, înștiințarea oficială, ceea ce înseamnă că 26 din 27 de state membre uh, Uh, ne-au înștiințat uh, în ceea ce privește transpunerea directivei. Și aceasta ține de comisarul Avramopoulos, iar serviciile analizează informațiile pe care, au, pe care le-au primit la nivel oficial de către statele membre. În ceea ce privește Team Europe, uh, echipa Europa, da, da, așa, sigur, la New York a fost foarte important nu numai să ne întâlnim noi între noi, fiindcă, după cum uh, v-am spus, am avut multe întâlniri importante, ci și să ne întâlnim cu restul lumii. Și din cauza tuturor problemelor, uh, din cauza lipsei de progres uh, în aceste domenii, Europa este în continuare o adresă bună pentru femei. Și aici vă răspund și la întrebări privind o mai bună echilibru, un mai bun echilibru și, um, și uh, um, discrepanța salarială, că um, um doamna Șodrova a spus că manechinele lucrează pe gratis. Vreau să spun că m-am întâlnit cu ministrul din uh, Africa, nu o să vă spun din ce țară, și am spus că noi planificăm ceva noi um, dorim să creăm condiții mai bune pentru părinții care lucrează și pentru noi este foarte important ca femeile să fie plătite și pentru munca pe care o fac acasă. Să fie apreciate de societate pentru această muncă. Și, și ministrul a început să râdă, a crezut că glumesc. Cum adică să fie plătite femeile pentru ce fac acasă? Și a spus, da, bineînțeles, fiindcă societatea are nevoie de serviciile, despre ceva, societatea beneficiază de pe urma acestor de acestei munci pe care o fac femeile acasă. Și atunci am să seama că există această discrepanță de mentalitate. Și după aceea, m-am, după aceea m-am gândit de două ori și am dat seama că aud aceleași lucruri și în unele, unele discuții cu politicieni europeni. Asta ca să înțelegeți cum stau lucrurile și apoi segregarea. Uh, segregarea locurilor de muncă, da, este o problemă grea. Mă gândesc chiar să vorbesc cu sindicatele și să, să, să facem presiuni pe anumite profesii concrete. Să cerem ca salariile să fie crescute. Și pot să vă spun că suntem gata să folosim instrumentele pe care le avem la dispoziție, și anume procedura de încălcare pe în caz de discriminare și că Putem să facem acest lucru, dar asta nu este decât o parte a problemei. Și anume că bărbații uh, sunt plătiți mai mult pentru aceeași slujbă. Segregarea locurilor de muncă reprezintă o adevărată problemă care creează o mare parte a discrepanței salariale și dacă aveți vreo idee despre cum am putea să obligăm statele membre să facă ceva în acest domeniu, vă rog să ne spuneți. Acum, uh, dată concretă pentru aderarea la Convenția de la Istanbul. V-am spus că, că sunt jenată că vin din nou și nu vă aduc informații noi. Dar lucrurile nu sunt chiar adevărate pentru Convenția de la Istanbul, fiindcă acolo s-a înregistrat progres. în pachetul de lucru de anul acesta și am uh, avut discuții la Consiliu și pot să vă spun că statele membre sprijină aderarea Uniunii Europene în general și că acum uh, lucrăm la detalii, mai ales uh, un lucru care îngrijorează statele membre, e vorba de temeiul juridic și care va fi, vor fi noile competențe ale Uniunii Europene ca urmare a aderării la Convenția de la Istanbul și ne așteptăm ca decizia Consiliului să sosească uh, la iarnă. Bine, iarna asta sau iarna viitoare? Eu sper totuși să fie vorba de iarna asta. Acum, în ceea ce privește aderarea la Convenția ONU privind drepturile copiilor. Vreau să vă spun că nu uh, planificăm aderarea la această comisie, la, la această convenție, mă spuneți, la ora actuală. More women uh, in uh, the... Mai multe femei în instituțiile europene. 40% dintre femei. Cred că s-a reflectat deja frumos în noua rundă um, cu noi directori, noile directoare de la direcțiile generale, n-a fost doar uh, ce eforturi am făcut eu, ci și doamna Cristalina Gheorgheva, care e extrem de implicată și devotată ideii de a avea cât mai multe femei. Și când promovează femei în anumite poziții de conducere, spune, o promovez pentru că e o femeie excelentă. Spun asta pentru că de obicei are dreptate. Da, 40% e realizabil, dar e nevoie de eforturi permanente din partea tuturor factorilor decizionale și să fie femei eh, în pregătire sau în rezervă, să fie la toate nivelurile din sistem. Și cam atât. Mulțumesc. Thank you, madam. Președinta, mulțumim, doamna Iorova. Vă mulțumesc pentru participare la ședința noastră din această după-amiază, pentru acest schimb de păreri și pentru dezbatere în legătură cu niște subiecte la care ținem foarte mult și sperăm să continuăm uh, în același ritm. Sperăm să vă revedem în curând la comisia noastră și în speranța că unele dintre subiectele discutate azi vor fi devenit realitate. Mulțumim. Acum trecem noi la punctul următor de pe ordinea de zi. Relativo al presupuesto 2017, eh, del cual... Bugetul eh, pe 2017, raportul doamnei Dăncilă, aveți cuvântul, doamna Dencil. Doamnă președinte, referitor la proiectul de aviz destinat Comisiei FAM privind proiectul de buget 2017, am uh, punctat prioritățile Comisiei în cadrul mai multor domenii prioritare. Un prim domeniu este utilizarea consistentă a bugetului pentru egalitate de gen în toate etapele procedurii bugetare, un al doilea uh, punct este utilizarea fondurilor structurale și a fondurilor de investiții în uh, scopul de a promova educația de bună calitate, de a sprijini antreprenoriatul, dar și pentru crearea de locuri de muncă pentru femei și fete. Al treilea punct se referă la păstrarea de fonduri suficiente pentru programul DAFNE, al patrulea acțiuni bugetare pentru femeile Uh, refugiate și solicitante de azil și nu în ultimul rând, uh, un punct se referă la Institutul European pentru Egalitate de Gen, Așa cum am uh, semnalat și doamnei comisar, Parlamentul European a solicitat de mai multe ori în rezoluțiile sale crearea Observatorului European privind violența de gen în cadrul Institutului European pentru Egalitate de Gen. Acestea sunt uh, cele cinci puncte prevăzute în cadrul uh, raportului de aviz. Aștept contribuția colegilor la acest raport, urmând ca deadline-ul prevăzut de, secre- uh, de stabilit de secretariat să fie respectat. Muchas gracias en nombre del PP. Mulțumim foarte mult, doamna Carosca, din partea PP. Mulțumesc, domnule președinte. Vă rog să o scuzați pe doamna Matera, care nu poate să fie astăzi. Mi-a lăsat niște notițe pe care aș vrea să le citesc. Aș vrea să-i mulțumesc doamnei Dăncilă pentru munca depusă. Am observat că inclus în aviz uh, multe dintre solicitările pe care le-am făcut uh, din partea PPE data trecută când a fost PPE raportor. Mi se pare important să subliniez că e important să se financeze măsuri pentru promovarea și sprijinirea educației de bună calitate, antreprenoriatului și creării de locuri de muncă. PPE sprijină pe deplin regretul că nu avem o rubrică separată de buget pentru DAFNE și vedem că S și D e de acord cu noi că în loc să se creeze o nouă agenție concentrată pe violență, ar fi mai util să se consolideze Institutul European pentru Egalitatea de Gen cu personal suplimentar pentru a îndeplini sarcinile Centrului European de Monitorizare privind violența de gen. Mulțumesc. Eh, Mulțumim, doamna Redke. Frau Vorsitzende, ähm, ich will... Mulțumesc, doamna președinte scuze din partea colegei Monica. E la o altă ședință de comisie. Aș vrea să semnalez câteva aspecte importante din punctul nostru de vedere pentru acest aviz. Mai întâi, salutăm faptul că <clears throat> bugetizarea de gen și-a găsit loc în proiectul de aviz, e în centrul avizului e instrumentul cel mai util și cel mai important uh, pentru a garanta că bugetul nostru devine mai echilibrat uh, în ce privește aspectul de gen. Îi mulțumim foarte mult, domnule raportor, Dăncilă, pentru că a pus în centrul avizului acest punct. Al doilea aspect pe care îl salutăm e concentrarea pe femeile solicitante de azil. Uh, o să ne ocupăm de acest subiect, să vedem cum se integrează solicitantele de azil în societate. E clar că aceste femei vor fi un grup țintă, vor fi provocări și probleme în această activitate. Și e bine că s-a inclus acest aspect în avizul pe care îl discutăm și ultimul punct la care vreau să mă refer, am dorit să fie întărit în aviz, uh, subliniat și mai mult, modul în care putem avea acces mai bun pentru femei la servicii publice. Nu doar pentru că femeile consumă mai multe servicii publice, ci și din punctul de vedere al locurilor de muncă, femeile sunt deosebit de afectate de a, reduceri de servicii publice și am vrea să se reflecte mai mult în aviz și acest aspect. În esență, mulțumiri călduroase doamnei Dăncilă pentru un aviz foarte bun. Mulțumesc așa acum, doamna Mori. Da, mulțumesc, doamna Modi. Ca și colegele, vreau să-i mulțumesc domnului Dancilă, pentru un raport foarte bun, pentru toate eforturile depuse. Salutăm concentrarea pe bugetizarea de gen și pentru că se includ chestiuni care provoacă diviziune între genuri și Uh, diverse subiecte pentru ca fetele, tinere și femeile să fie implicate? Și ce spuneți despre femeile solicitante de azil în ultimul punct la care v-ați referit și un ultim aspect pe care l ați spune că dacă ne ocupăm de bugetizarea de gen, trebuie în mod explicit să includem ținte și elemente de măsurat și apoi să vedem, utilizând aceste ținte și măsurători, cum trecem la un feedback virtuos ca să putem consolida acțiunile care uh, ating rezultate concrete. Mulțumesc. Mulțumesc. Și acum în încheierea dezbaterii la acest punct, doamna Dăncilă, vă rog. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru, uh, pentru susținerea celor uh, cuprinse în aviz, dar și pentru indicațiile primite. Sunt convinsă că în urma depunerii amendamentelor. Vom avea un uh, proiect de aviz uh, care să se plieze pe realitatea existentă și care să pună într-adevăr accent pe bugetizarea de gen. Perfecto. Pues eh, hay aprobado ya un timetable. Mulțumesc. Pe 28 aprilie se termină termenul pentru prezentarea de amendamente, 24 mai analiza amendamentelor, 13-14 iunie votul în comisie și 30 iunie votul în comisia competentă de bugete, 4-7 iulie votul la plenară. Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de raportul de pregătire a revizuirii a CFM-ului 2014-2020 Doamna Moody este raportor, vă rog, că dau cuvântul. Thank you very much. Uh, it probably won't come as a huge... Mulțumesc. Uh, sper că nu va fi o surpriză uriașă, dar și raportul meu și avizul meu se cam concentrează pe echilibru de gen pe care întărim uh, punctele care tocmai au fost menționate și sunt la fel de pertinente în ce privește aspectul de buget într-un orizont mai îndelungat și nu doar anual. Așadar, reflectă acele puncte privind strategia și țintele UE 2020, în special, din nou, lucru care se reflectă în ce s-a spus deja pentru bugetul lui 2017, ocuparea forței de muncă feminine în mai mare măsură și cum asigurăm că se realizează asta, și salarizare egală, <clears throat> a număr egal de femei parlamentare în Consiliul de Administrație, progrese și măsurători, cum se ating țintele propuse. De asemenea, declarația comună cu privire la mainstreamingul de gen în cadrul financiar multianual. Declarația e minunată. Avem uh, nevoie acum de a trece de la vorbe la fapte, acțiuni concrete. Să se facă mai multe pentru a monitoriza implementarea și nu doar să spunem vorbe frumoase din nou ce s-a mai spus la raportul, la avizul anterior, pentru a ajuta femeile refugiate și solicitante de azil, cât de important este să structurăm și aceste elemente în viitoarea finanțare și apoi investiții în infrastructură socială cu o perspectivă diferită asupra ce înseamnă infrastructura pentru a sprijini agenda creșterii și creării de locuri de muncă, pentru a sprijini femeile uh, să-și găsească un loc în câmpul muncii, uh, o perspectivă mai largă a infrastructurii la infrastructura socială și, în fine, să asigurăm uh, transparența, Dafne, să vedem că suntem în măsură să consolidăm un program de mare succes să continue în restul ciclului eh, cadrului financiar multianual. Mulțumesc! Eh. Vă mulțumesc, doamnă Moody. Cred că nimeni nu dorește să intervină, ceea ce înseamnă că colegele care ne aflăm aici suntem absolut de acord cu prezentarea pe care ne-ați făcut-o. Așa că încheiem ședința de astăzi, dragi colegi. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru răbdare și sper să vă revăd cât de curând. Vă mulțumesc!